Președintele, am să vă rog să luați loc. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă urez bun venit. Redeschid uh, sesiunea. Primul punct de pe ordine de, zi, de pe zi este dezbaterea referitoare la viitorul Uniunii Europene sub forma unei declarații a Cancelarului Federal al uh, Republicii Austria, domnul Werner Feiner, Feynman, căruia îi urez bun venit. Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi, domnule cancelar. Doamnelor și domnilor, la Consiliul European am văzut că este reprezentat în rândul nostru guvernul spaniol și asta de către colegul Inigo Mendes de Vigo. Bun venit, domnule ministru! Domnule cancelar, cancelar federal, vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele de a veni în Parlamentul European și de a dezbate astăzi cu deputații europeni referitor la viziunea noastră referitoare la viitorul Europei. În acest an 2013 suntem cu siguranță într-o etapă decisivă a politicii europene. În mod neîndoielnic, coeziunea popoarelor și statelor din comunitatea noastră, din comunitatea noastră de state și națiuni, este esențială pentru viitorul economic, ecologic, dar și monetar al nostru. Și asta într-o formă pe care nu mi-aș fi putut-o închipui și cred că nimeni nu ar fi putut să-și o închipuie în urmă cu câțiva ani. Dezbaterea Parlamentului uh, nostru cu membrii individuali ai Consiliului European în funcția lor uh, ca organism al Uniunii Europene și în același timp ca șef de stat al unui stat membru al Uniunii Europene este drept urmare de o foarte mare importanță. Repet, încă o dată, tocmai din aceste motive vă sunt recunoscător pentru faptul că ați venit alături de noi pentru a căuta dialogul cu noi. Mi-aș dori ca mai mulți dintre colegii și colegele dumneavoastră din Consiliul European să își găsească calea înspre Strasburg și să discute cu deputații aleși de către popoarele europene în loc să facă declarații în calitate de ștef, șef de stat sau de guvern pe teritoriul unui alt uh, stat uh, referitor la viitorul Uniunii Europene. Are acum cuvântul domnul cancelar, domnul Feynman. Stimate domnule președinte, Stimate domnule președinte al Comisiei, mă bucur că ați găsit timpul să fiți alături de noi, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Pentru mine este o onoare deosebită să mă aflu alături de dumneavoastră și să pot duce o discuție cu dumneavoastră referitoare la prezentul și viitorul Uniunii Europene și, drept urmare, și a comunității europene. Într-un moment în care mai mult de 5 și jumătate de milioane de tineri din Europa sunt șomeri, într-un moment în care mai mult de 8 milioane și jumătate din cei sub 24 de ani nu găsesc un loc de muncă. E bine, într-un astfel de moment, ar fi cinic să spunem că criza a trecut. Sunt convins, drept urmare, că, spre deosebire de anii 30, am realizat foarte multe pentru a reacționa la criza financiară și econom- economică uh, prin programe com- comune de investiții. Și previziunile unora că la finalul lui 2012 vom fi mai puțini în zona euro, toate aceste previziuni apocaliptice, e bine, nu uh, s-au îndeplinit și asta pentru că am depus eforturi comune în Europa. Împreună am reușit să realizăm foarte multe și sunt convins că fără aceste eforturi comune ale întregii Uniuni Europene, daunele crizei financiare și economice nu ar fi putut fi abordate uh, așa cum am făcut-o. Însă, atâta timp cât creșterea economică este atât de scăzută și șomajul este atât de mare, nu putem să încetăm cu eforturile noastre. Când consolidăm Europa, ne consolidăm pe noi înșine. Când uh, nu construim în mod adecvat Europa, până la urmă ne dăunăm numai nouă. Eu vin dintr-o țară care, care este contribuitor net. Asta înseamnă numai că, comparativ cu uh, plățile directe uh, și uh, ceea ce primește o țară ca sumă, rămâne, uh, suma netă este o plată. Dar asta nu înseamnă că Austria nu profită de pe urma un, uh, uh, statutului de membru în Uniunea Europeană, uh, că și de asemenea multe întreprinderi uh, pot acționa în întreaga Uniune Europeană și, asta e, și acesta este un avantaj și acest lucru trebuie luat în considerare atunci când facem un bilanț al avantajelor și dezavantajelor uh, Uniunii Europene sau un bilanț al uh, monedei unice. Numai dacă menținem această solidaritate care ar trebui să fie, care ar trebui să facă din Europa un model, uh, un continent care uh, pune accentul pe democrație, pe libertate, dar și pe domeniul social. E bine, această solidaritate nu trebuie să se limiteze la nivelul național, ci trebuie să fie extinsă la o Europa comună. Nu poate decât să ne meargă bine tuturor sau rău tuturor. Și spun asta pentru că de multe ori sunt întrebat, la fel ca și dumneavoastră, ce au obținut, ce au adus aceste măsuri pe care le-am luat, pactul fiscal, investițiile luate împreună, mecanismul de stabilitate european, bugetul, cadrul financiar multianual, care, cred, care sper că va contribui la creșterea economică, e bine, suntem întrebați care este sensul tuturor acestor măsuri. Putem răspunde în două feluri. Putem spune, și eu sunt convins de asta, că coeziunea socială, echilibrul social în Europa aduce acceptanța, acceptarea în rândul uh, cetățenilor europeni. De asemenea, istoria unor vecini care um, au luptat de multe ori pe viață și pe moarte, care au avut multe conflicte violente, e bine, au găsit între timp uh, posibilitatea de a trăi în pace împreună și de a uh, rezolva în mod pașnic conflictele. Când uh, s-au unit rezervele de cărbune și s-au, s-au unit producția de uh, oțel, s-au pus bazele Uh, pentru viitoarea comunitate europeană. Și cred că așa putem uh, explica tinerilor ce înseamnă Uniunea Europeană. Și asta, pe termen lung, fără solidaritate și coeziune, nu poate fi garantat. Nu putem fi pentru o Europa în care tinerii își pierd speranța pentru că nu este nevoie de ei. Pentru că după ce au terminat școala sau poate la 16 ani, nici măcar nu au șansa de a face ceva pentru societate, de a se realiza sau măcar de a trăi de pe urma muncilor. De aceea, ă, coeziunea socială este o sarcină comună pentru noi toți. Numai ea poate să creeze încredere și posibilitatea unei dezvoltări comune pașnice. Și în ziua de astăzi suntem departe de acest obiectiv. Să ne închipuim că nu am fi utilizat, nu am fi luat toate aceste măsuri. Cui ar fi dăunat lipsa acestor măsuri? Nu ar fi dăunat celor care au câștigat de pe urma speculei, celor care s-au îndepărtat de economia reală. Nu ar fi, suf- nu ar fi fost ei uh, cei care au speculat, cei care ar fi plătit nota de plată. Nu cei care plătesc nota de plată sunt cei care au nevoie de medicamente, dar nu au suficient bani să și le plătească. Suferă acele pături ale societății care nu au făcut speculă, dar care până la urmă au primit nota de plată. Cred că ar trebui să tragem concluziile corecte de pe urma acestei crize și din, dintre acestea face parte economisirea, creșterea competitivității, dar și investiții și solidaritate. Pentru că mai multe investiții pot fi făcute de către statele membre numai atunci când au posibilitatea să o facă și suntem departe de asta. Trebuie să combatem frauda fiscală, frauda în domeniul TVA-ului, trebuie să-i combatem pe toți cei care încearcă să nu își plătească impozitele la ei în țară. Îmbunătățirea um, activității activităților, uh, autorităților fiscale, deci nu numai să stabilim noi impozite, ci și să le uh, colectăm, statul de drept, dar și fiabilitatea și uh, încrederea, certitudinea trebuie să fie create astfel încât investitorii să uh, aibă încredere să investească. Nu putem să propunem uh, politici care uh, să acționeze peste tot la fel și care numai să taie din bugete, pentru că așa uh, tăiem din oportunitățile țărilor de a, de a fi mai, competitivi, mai competitive. Nu putem numai să tăiem din educație, din medicină și așa mai departe. Știm că în aceste zile, săptămâni uh, s-au adus multe critici, critici uh, măsurilor pe care le adoptăm la ora actuală și ni se adresează multe întrebări cu un spirit critic. Însă eu cred că suntem cu toții în aceeași barcă și nu putem numai să ne bucurăm împreună când este vreme frumoasă, ci atunci când este furtună trebuie cu toții să vâslim uh, și să depunem eforturi astfel încât să ajungem uh, cu bine în port. Și trebuie să continuăm, așa cum aș numi-o eu, așa numita gestiunea datoriilor. Dacă uh, rata dobânzii la creditare s-a Um, s-a diferențiat atât de puternic încât în Germania și Austria um, se pot lua credite la aproximativ 2 euro, poate chiar mai puțin de 2%. sută, uh, în curând poate chiar vom primi uh, bani pentru a um, pentru, a, pentru ca Germania, Austria să ia un credit. Pe când în alte țări rata la creditare uh, este de 7-8%, e bine, atunci în aceste țări nici măcar nu există posibilitatea pentru investiții. Și dacă reușim să reducem această diferență, cred că uh, începem să facem o gestiune comună a datoriilor. Nu trebuie să înțelegem greșit acest lucru. Uh, nu înseamnă că uh, trebuie să fim fără limită responsabili pentru ceea ce face altcineva, ci înseamnă că nu lăsăm la latitudinea piețelor financiare uh, speculative uh, evoluția piețelor în Europa. Și de aceea eu susțin ideea fondului de răscumpărare a datoriilor și o evoluție în uh, direcția uh, gestiunii comune a uh, datoriei. Și asta pentru a putea deschide posibilitățile pentru investiții și redresare. Permiteți-mi în acest context să mulțumesc Parlamentului European, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru faptul că în ceea ce privește uh, supraveghe, supravegherea, reglementarea piețelor, dar uh, și în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, care este foarte importantă pentru Austria, pe care noi am adoptat-o în Parlamentul nostru cu toate uh, partidele. Uh, e bine, vă mulțumesc pentru că ați susținut această inițiativă um, și ați susținut-o prin mesaje și declarații atât de puternice. Această taxă este, pe de o parte, un simbol pentru faptul că și piețele financiare trebuie să contribuie la eliberarea de fonduri, la uh, redresarea daunelor cauzate de criză și la crearea unui spațiu de manevră pentru economie pentru viitor. Însă această taxă are și o funcție de control, de coordonare, astfel încât economia reală în Europa să fie consolidată uh, și nu uh, acele produse care și-au mai degrabă locul într-un casino și nu pe piața europeană. Toate reglementările, supravegheri, uh, supravegherea bancară, uh, toate aceste măsuri care merg în direcția consolidării uh, um, uh, pieței um, și care se asigură că nu sunt numai unii care fac daunele și alții care plătesc uh, facturile. E bine, toate aceste măsuri au fost necesare pentru a arăta populației că și dacă nu am avut până acum instrumente suficiente pentru a evita această criză, am învățat că avem nevoie de mai multe instrumente pentru a garanta că în viitor această criză nu se va uh, repeta. Și am arătat că putem învăța din, uh, din, din uh, istorie. De aceea, aceste um, măsuri, separarea um, activităților bancare și financiare în bănci, mecanismul de stabilitate și așa mai departe, au fost esențiale. Știu că nu pentru toată lumea acest lucru este de la sine înțeles, ca și pentru mine. Există uh, ceva um, care se numește asigurarea uh, existenței. Sunt produse în domeniul energetic, apei potabile și așa mai departe, în care ar fi posibil, poate chiar dezirabil, Uh, ca aceste servicii să rămână în mâinile statului și să nu uh, fie sacrificate pe altarul unui um, unei uh, idei greșite referitoare la liberalizare. Este foarte ușor să privatizezi, dar mult mai greu să iei înapoi sub umbrela statului aceste, aceste servicii. Mulți Uh, oameni doresc uh, din nou responsabilitate în rândul politicienilor. Mulți dintre politicieni sunt văzut ca vinovați de această criză, pentru că cetățenii nu pot să își exprime opinia referitoare la speculă sau la alte uh, astfel de fenomene. Și tocmai de aceea trebuie să creăm aceste instrumente. Important pentru mine, importantă pentru mine este și uh, combaterea șomajului în rândul uh, tinerilor. O garanție pentru formarea tinerilor, și vă vorbesc în calitate de reprezentant al unui stat cu cel mai mic șomaj pentru, în rândul tinerilor, e bine, avem nevoie de o, o astfel de garanție pentru toți tinerii. Pentru că o garanție de formare pentru tineri este viitorul Europei. Asta înseamnă că uh, cei de 16 ani sunt luați de pe stradă și sunt uh, incluși într-un sistem în care, pe de o parte, lucrează într-o întreprindere și, pe de altă parte, au studii mai uh, teoretice, astfel încât să fie calificați în viitor uh, și, în același timp, uh, să aibă o șansă pe uh, Uh, piața unică. Este un așa numitul sistem de formare dual. Acest sistem, dar și garanția uh, oferită de a obține un loc de formare uh, sunt cheie pentru a combate lipsa de speranță în uh, rândul tinerilor dacă am înceta să vorbim despre reducerile din cadrul financiar multianual și, am spune, și despre uh, rabatul unui uh, stat membru sau al altuia și am spune toate sumele acestea le, le investim în tinerii Europei, e bine, am reușit să luăm mulți tineri de 16-17 ani de pe stradă și asta ar fi într-adevăr o realizare. Austria este de părere că dacă fiecare stat își menține rabatul, atunci și Austria trebuie să și-l uh, păstreze și dacă uh, domeniul uh, regional și dezvoltarea rurală sunt atât de importante, trebuie să ne asigurăm și dincolo de orașe că identitatea culturală este menținută, că cultura este stimulată, că și agricultura în domeniul agricol, acolo cei care sunt într-o situație dificilă sunt, uh, uh, stim, sunt uh, ajutați și anumite sectoare dezavantajate sunt susținute. E bine, asta um, ar însemna ceva pozitiv în Europa. Însă ce ne trebuie este un rezultat ca consecința a măsurilor noastre pentru a arăta și asta pentru a putea cere din partea economiei investitorilor uh, anumite lucruri. Și în ceea ce privește certitudinea pe care trebuie să o oferim acestor investitori, dați-mi voie să vă spun ceva. Certitudinea și durabilitatea pentru mine Uh, sunt reprezentate în mod clar de energiile regenerabile. Știu că transferul înspre energiile regenerabile pentru unii este mai ușor, pentru alții este mai dificil, pentru unii foarte dificil. Însă, energia nucleară, energia atomică nu este o energie durabilă. Cel târziu la Fukushima s-a arătat că energia nucleară nu poate fi controlată nu putem controla cum uh, putem asigura cu maxim de securitate uh, stocarea deșeurilor, de exemplu. De aceea salut uh, faptul că s-au făcut acele teste de rezistență pentru a vedea cât de sigure sunt centralele nucleare. Din punctul meu de vedere, cel mai sigur este să nu avem niciun fel de centrală nucleară în Europa. Știu că unii dintre dumneavoastră au râs, despre, au, au râs când au auzit despre asta, însă toți cei care au de suferit în urma Fukushima nu râd în acest moment. Și eu cred că în mai mult și că trebuie să ne punem problema uh, cum vor trebui următoarele generații să uh, abordeze acest subiect, cum vor trebui să facă față deșeurilor noastre uh, nucleare. Uh, și cu asta ajung la final. Uh, sunt mândru pe acea generație care, după al doilea război mondial, a găsit curajul să pregătească acest proiect uh, comun și să îl pună în practică, să creeze Uniunea Europeană. Nu s-a calculat în fiecare lună dacă merită pentru fiecare stat acest proiect, dacă în fiecare lună când facem bilanțul am câștigat ceva. Mă adresez acum și în direcția Europei uh, sudice. Dacă în câțiva ani uh, copiii și nepoții noștri din Austria, dar și din Grecia, din Spania, atunci când vor fi adulți și se vor uita în urmă la politica pe care o facem noi astăzi, eu mi-aș dori ca ei să poată spune că solidaritatea a fost mai puternică decât specula um, în, în general. Mulțumim, domnule cancelar. Domnul Barroso acum. Domnule președinte, domnule cancelar, distinși deputați, dați-mi voie să profit de această ocazie pentru a, uh, vă felicita pentru această dezbatere. Cooperarea și angajamentul uh, între nivelul european și cel național sunt indispensabile dacă vrem să depășim criza. Domnule cancelar uh, Feynman, cu această vizită la Parlamentul European recunoașteți că democrația în Uniunea Europeană trebuie să aibă loc atât la nivel național cât și la nivel european. Aș dori să mulțumesc cancelarului Austriei pentru angajamentul personal față de Uniunea Europeană. Declarația dumneavoastră puternică de astăzi este o nouă dovadă a acestui angajament. Vă mulțumesc și aș dori să Uh, transmit această recunoștință și guvernului și țării dumneavoastră. Austria a fost lider în promovarea unor politici foarte importante la nivel european. Dați-mi voie să subliniez în special dialogul deschis între partenerii sociali care în Austria este o condiție importantă pentru creștere și solidaritate. Austria, după cum bine știm, este țara cu cel, cel mai mic nivel al șomajului în rândul tinerilor în Europa. Și aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul puternic pentru acea garanție pentru tineri. În același uh, context, aș dori să menționez sprijinul Austriei pentru taxa pe tranzacțiile financiare la nivel european. De asemenea, poziția pe care o are Austria ca un contribuitor net în cadrul negocierilor pentru cadrul financiar multianual. Aș dori de asemenea să menționez angajamentul Austriei pentru energiile curate și regenerabile ca o o contribuție cheie pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru întărirea economiilor noastre. În cele din urmă, aș dori să menționez sprijinul puternic al Austriei pentru o agendă europeană pentru siguranța nucleară. Acestea sunt doar câteva exemple ale contribuției cancelarului Feynman și Austriei la Uniunea Europeană și în calitatea mea de președinte al Comisiei Europene aștept cu interes să, con- să continui colaborarea strânsă cu dumneavoastră și cu guvernul dumneavoastră și doresc să mulțumesc Austriei pentru angajamentul față de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! herr barroso! im namen der fraktion der europäischen volkspartei erteile ich jetzt das wort herrn abgeordneten joseph. domnule președinte îi dau cuvântul domnului Dol. <clears throat> Domnule președinte al Parlamentului, domnule președinte al Comisiei, domnule cancelar federal, domnule Werner Faymann, doamnelor și domnilor, stimați colegi. Mulțumesc domnului cancelar că vine aici în fața Parlamentului și uh, participă la această dezbatere. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, nu veți fi surprinși că aici, în această sală, credem în valoarea adăugată a Europei o Europa cu un buget credibil, pentru că tocmai datorită bugetului european, anumite țări au putut să continue să facă investiții și să-și rezolve problema deficitului. Hotărârile curajoase luate dau rezultate în Irlanda, în Italia, în Portugalia și în Spania. În zona euro am reușit să reducem datoria. Trebuie să ne amintim de eforturile făcute. Și bineînțeles, nu trebuie să fim îmbătați de iluzii, pentru că există o presiune permanentă și toate problemele nu au fost rezolvate. Dacă cumva credem că am lăsat criza în urmă, ei bine, iată că vine a doua criză și am trăit acest lucru de mai multe ori în mai multe domenii. Chiar astăzi, dacă nu este cazul Austriei, Europa se confruntă cu un nivel înalt al șomajului, mai ales în rândul tinerilor în anumite țări. Mai mult, 55, mai mult de 55% dintre tineri nu au loc de muncă, nu este durabil și nevoia de a lansa creșterea nu a fost rezolvată încă. Trebuie să găsim o soluție care să ieșim din criză, să continuăm să întărim Uniunea. E nevoie de o Europa mai profundă în toate domeniile, e nevoie de mai multă armonizare. Stimați colegi, acest deficit ne costă foarte mult din punct de vedere social, pentru că este, nu există regulă comună pentru pensionare, pentru șomaj, pentru protecția socială. Și dacă nu facem pași înainte în aceste domenii, înseamnă că vom compromite solidaritatea europeană din punct de vedere fiscal pentru că există bănuiala de dumping fiscal între state și nu vreau să se armonizeze taxele, uh, ratele de impozitare, dar să avem aceeași bază fiscală în toate uh, țările, mai ales în cele din zona euro. Este foarte important. Nu este uh, important că în unele țări nu există drept de succesiune, că în alte părți uh, se distorsionează concurența. Armonia nu înseamnă egalizare dar merge mână în mână cu o transparență mai bună. Din punct de vedere economic, sigur că da, dar din punct de vedere bancar, cerem tot timpul, domnule cancelar Austriei și Luxemburgului, să pună în aplicare directiva din 2003 privind economisiile. Secretul bancar, care permite cuiva să scape impozitării, nu și are locul Uniunea Economică și a spus-o și dumneavoastră. Domnule cancelar Austria a beneficiat de aderarea la Uniunea Europeană uh, Întreprinderile austriece sunt între primele în ce privește infrastructura de transport în Europa Centrală și Centrală și băncile austriece sunt dintre cele mai dinamice, dar succesul acesta ar fi fost oare același dacă n-am fi avut politici comune, cum ar fi politica comună agricolă a dezvoltării rurale și politica regională pe care Austria a aplicat-o exemplar. Și Domnule cancelar, regulat când vin în Austria, văd că lucrurile sunt bine făcute și să nu vă lăsați nu vă lăsați în ceea ce privește aceste politici pentru că altfel o să pierdeți foarte multe locuri de muncă. Iar retorica antieuropeană și mai ales populismul are acum vântul în pupă. Trebuie să ne aducem aminte că Europa este uh, e un drum cu sens dublu. Nu putem ca în perioada pieței unice și în perioada de crizei să refuzăm să ajutăm pe cei care se confruntă cu probleme. Pentru că în felul acesta contribuim și la succesul dumneavoastră. Austriați cred și sunt convins că își va asuma răspunderea de model uh, economic când o țară susține o altă țară care pune în practică reformele necesare, contribuie la întărirea edificiului. Într-o lume în care toate, totul ține de, de celelalte elemente, este o chestiune de solidaritate și de responsabilitate. Și astăzi nu trebuie să ne gândim numai la noi, din contră trebuie să investim, să capitalizăm reformele angajate și să dăm Uniunii un buget multianual care să fie temelia regăsirii dezvoltării pentru că dacă cumva pentru o centimă economisită eh, obținem o centimă mai mare, lucrul acesta este o dovadă a solidarității. Domnule cancelar, puteți să contați asupra noastră și noi știm că putem să contăm pe dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Acum, în numele socialiștilor și democraților, are acum cuvântul domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule cancelar. Prin discursul dumneavoastră ați arătat că în funcția dumneavoastră mergeți după motoul învățăm făcând. Uh, ne-ați arătat cum este modul durabil de a deveni european, pentru că ați înțeles că numai împreună putem rezolva crizele și nu fiecare pe cont propriu. Austria este între est și vest, între nord și sud și ar avea mult de suferit de pe urma acestei crize dacă nu ar fi existat aceste măsuri și ați arătat că cu toții am avea mult de suferit dacă am continua pe, pe uh, cum, cum făceam înainte, pentru că am văzut că șomajul uh, crește și creșterea economică este stagnantă. Și asta uh, nu afectează numai pe unii, ci pe toți. Din fericire avem însă o poziție, o, o abordare socială de a nu uh, tolera uh, diferențele din ce în ce mai mari. De ani de zile ați spus că uh, rata, ratele dobânzilor pe care le avem uh, în Europa nu sunt acceptabile și diferența dintre ele. Uh, Um, susțineți fondul de răscumpărare a datoriilor, printre altele. Și asta sprijinim și noi la Parlament și ne așteptăm de la Comisie și de la Consiliu să obținem un răspuns pozitiv, astfel încât să ne putem gândi în ce fel de condiții am putea crea un astfel de fond de răscumpărare. Dar numai să discutăm în mod general despre faptul că uh, dobânzile sunt prea mari, Uh, este inutil, dar este, este vorba de fapte și nu de vorbe și asta uh, ați arătat și dumneavoastră. Într-un anumit sens, Austria, și unii vor spune că o spun din patriotism, dar o spun în calitate de social-democrat. E bine, Austria cred că este un antimodel la modelul neoliberal. Este un antimodel uh, la ideea că poți deveni competitiv numai uh, desfăcând statul social. Austria dovedește că statul social și competitivitatea merg mână în mână Nu, bineînțeles, nu suntem, uh, nu este totul bine și roz în Austria, dar este vorba de o atitudine politică uh, care a dus la un echilibru între social și economic. Acum și în uh, Franța, la inițiativa președintelui Hollande, s-a arătat că este bine și că așa și trebuie ca partenerii sociali să ajungă la soluții comune. Investițiile sunt posibile uh, numai atunci când nu se duce o politică de austeritate extremă, când, pachet, când pachetele de austeritate uh, sau de economisire sunt puse în practică, dar uh, acompaniate de măsuri pentru uh, redresare economică și creștere. Și asta este valabil și pentru, și, uh, și pentru tineri care trebuie stimulați. Uh, Ehm, iar toate aceste acțiuni trebuie să fie o acțiune comună europeană. Ceea ce Comisia a propus este bine, ar trebui însă să meargă mai departe. Și, bineînțeles, avem nevoie de fondurile pentru asta, prin Fondul Social European, prin buget. N-are niciun sens să spunem că suntem pentru garanția pentru tineri și să reducem bugetul pentru Fondul Social European. Avem nevoie de mai mulți bani pentru a combate șomajul în rândul tinerilor. Asta cerem taxa pe tranzacțiile financiare. De multe ori s-a râs de dumneavoastră și în Austria și în afară. Aha, ă, iată, iarăși taxa pe tranzacțiile financiare. Dar iată, acum ă, suntem ă, aproape de introducerea acestei taxe și sperăm că sub președinția irlandeză acest lucru se va și întâmpla. Însă, domnule cancelar, mă veți ierta, Uh, de faptul că atrag atenția la faptul că și Austria trebuie să contribuie la combaterea fraudei fiscale și cele două state, Austria și Luxemburgul, trebuie să facă acest pas împreună împotriva uh, fraudei fiscale. Secretul bancar. Austria l-a păstrat, dar trebuie să existe obligația de a oferi uh, aceste anumite informații uh, atunci când ele sunt uh, cerute. Uh, sprijiniți acordul uh, comun cu Elveția pentru a arăta că Austria și întreaga Uniune Europeană uh, vorbesc cu același glas. Și un ultim punct. Este foarte important ceea ce ați spus la finalul intervenției dumneavoastră. Întotdeauna au existat voci uh, critice și întotdeauna v-ați delimitat foarte clar de populismul de dreapta, de extremismul de dreapta. Există Uh, șef de stat care uh, nu pot să se delimiteze de, uh, de populismul de dreapta din țara lor. Poate domnul Cameron ar veni în fața, ar putea să vină în fața Parlamentului European să se exprime. E bine, este foarte important să ne delimităm de aceste forțe și delimitarea dumneavoastră față de partidele extremiste este foarte importantă. Uh, Uh, chiar ați fost uh, un uh, exemplu. Nu poate exista decât o singură linie, și anume să fim împotriva extremismului de dreapta în Europa. Für die Fraktion der Allianz der Liberalen în numele grupului ALDE are acum cuvântul domnul Verhofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, domnule cancelar, aș dori să vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră care ne-a inspirat foarte mult. Cred că este un moment oportun să vorbim despre viitorul Europei și să ascultăm această intervenție din partea unui contribuitor net care ne-a oferit câteva argumente bune împotriva unui alt contribuitor net din partea cealaltă a canalului. Așadar, un uh, contribuitor net uh, nu uh, seamănă cu un altul. Trebuie să vă spun, domnule Feynman, așa cum ați menționat deja într-un interviu acum câteva zile, există o mare confuzie în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene de cealaltă parte a canalului. Aș spune nu neapărat din cauza tradiției, ci pentru că se pare că domnul Cameron are dificultăți în a se pune de acord uh, cu propria persoană cu privire la conținut și cu privire la data și locul pentru discursul său istoric pentru că trebuie ca vineri să țină un discurs istoric cu privire la uh, viitorul Uniunii Europene, mai bine decât a făcut-o Margaret Thatcher la Bruges. Am recitit uh, acest discurs uh, al lui uh, Margaret Thatcher din Bruges. Era un discurs pro-european și citez, dumnea ei spunea astfel. O citez astăzi pe Margaret Thatcher, care spunea, trebuie să facem mai multe împreună. Și domnul Cameron spune exact opusul și vrea să facă exact opusul vineri. Uh, dar în această dezbatere, domnule președinte, și în prezența domnului Feynman, aș dori să îi răspund domnului uh, Cameron, pentru că știm deja ce urmează să spună vineri. Și cred că pot să spun acest lucru în numele majorității din Parlament. Uh, nu uh, poate să se pună problema unei renegocieri individuale de către un singur stat membru, fie că este Marea Britanie sau o altă țară din Uniunea Europeană. Uh, pentru că există un motiv simplu. Avem nevoie de o singură Uniune Europeană de una singură și nu de o Uniune Europeană a la carte, așa cum avem astăzi cu uh, posibilități de opt-in, de opt-out, cu derogări și excepții, cu de, uh, reduceri, cu rabaturi. Ceea ce ucide Uniunea Europeană astăzi este această Uniune a la carte. Există Uniunea celor uh, șase, există Uniunea celor 12. Uh, adică minimul uh, necesar pentru compactul uh, fiscal. Uniunea celor 15, Uniunea celor 17, Uniunea mm, țărilor euro, Uniunea celor 25. Avem și brevetul european, avem Schengen și Uniunea normală a celor 27. Domnule președinte, trebuie să recunoașteți că Uniunea Europeană este un animal cam ciudat. Uh, unele state membre nu sunt obligate să participe la politicile Uniunii, pe când alte țări sunt invitate și li se permite uh, să participe chiar dacă uh, nu sunt uh, în Uniunea Europeană. De exemplu, în ceea ce privește Schengenul, Uniunea, uh, Elveția face parte din Schengen, dar Marea Britanie nu. Deci cum putem să explicăm aceste lucruri cetățenilor? Cum putem să explicăm această Uniune a la carte, în care fiecare alege după bunul plac? Vă pot spune că o renegociere negociere de către Marea Britanie sau o, orice altă țară uh, nu poate decât să înrăutățească situația. O astfel de Uniune Europeană a la carte este, așa cum ne va spune domnul Cameron vineri, și o astfel de uniune nu poate decât să ucidă piața unică. Dacă fiecare alege după bunul plac, ce va mai rămâne din piața unică? Dacă francezii spun ne place politica industrială, dar nu ne plac regulile de concurență. Sau dacă Germania ar spune ă, ne place piața unică a bunurilor, dar nu ne place piața unică a serviciilor, atunci ce va mai rămâne din piața unică? Haideți să fim sinceri și să-l lăsăm și pe domnul Cameron să fie onest. O astfel de renegociere negociere așa cum și-o dorește dumnealui, înseamnă ori Brexit, ori ieșirea Marii Britanii, ori sfârșitul pieței unice și sfârșitul Uniunii Europene. Și, uh, stimați colegi, acesta nu este în interesul cetățenilor europeni și cu siguranță nu este nici în interesul uh, cetățenilor britanici, pentru că nu poate decât să ducă la dispariția pieței unice uh, sau la o, o situație um, a Marii Britanii, cum ar fi uh, Elveția și Norvegia, adică țări care plătesc, dar n-au nimic de spus. Cred că este o prostie pentru o țară cu 53% din exporturi uh, către continent și către restul Europei. Și este la fel uh, de mare prostia că Statele Unite nu înțelege acest lucru. Așadar, dați-mi voie să închei, domnule președinte, prin a spune că nu avem nevoie de o astfel de renegociere individuală pentru a reduce ceea ce avem în comun. Noi avem nevoie exact de uh, opusul de uh, a ceea ce ne va spune domnul Cameron vineri. Avem nevoie de un efort comun pentru a institui o Europa mai integrată. Pentru că dacă vrem uh, să facem față tuturor provocărilor pe care domnule Feynman le-ați menționat pe bună dreptate în discursul dumneavoastră, uh, avem nevoie de Europa mai integrată. Nu avem nevoie de renegocieri individuale de către un stat membru sau altul. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Verhofstadt. Are acum în numele verzilor cuvântul doamna Rebecca Harms. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate reprezentant al Comisiei, domnule cancelar, trebuie să recunosc că în ultimele zile, când m-am pregătit pentru această dezbatere, m-am bucurat uh, să văd evoluția uh, Um, dumneavoastră în funcția pe care o aveți uh, în ceea ce privește aspectele europene. La început lucrurile au scârțit puțin și noi apoi ne-am uitat cu foarte mare admirație înspre Austria și acum ne bucurăm să, ne, să, avem, să vă avem alături de, de noi o prezență atât de puternică pentru a uh, încerca să găsim o soluție comună uh, pentru provocările um, Europei. Am citit același interviu pe care l-a citit și colegul Verhofstadt, pregătindu-mă pentru această dezbatere și cred că cu toții ar trebui să fim de acord cu declarația dumneavoastră că problema datoriilor pe care am lăsat-o să crească în Uniunea Europeană, e bine că această problemă a datoriilor trebuie să fie soluționată împreună și că uh, propunerea de fond de răscumpărare a datoriilor uh, trebuie să aibă uh, loc în anumite condiții care acum sunt dificile, dar care să să fie condiții care totuși să poată fi acceptate și uh, să, uh, să ne ajute să ajungem la o soluție. Uh, de asemenea, am văzut că ați spus că trebuie să avem răbdare cu Europa și că lucrurile uneori durează mai mult decât ne-am dori noi toți. Eu cred că o soluție fundamentală, o soluție de bază a um, problemei datoriilor nu trebuie să uh, vină prea târziu, pentru că între timp criza socială se aprofundează și este una dintre cele mai mari uh, provocări care se află înaintea noastră. Ați spus că Europa nu trebuie să permită uh, ca nedreptățile sociale să se uh, să, să devină din ce în ce mai, uh, mai să se aprofundeze. Dar acest lucru se întâmplă deja. Trebuie să luăm măsuri pentru a um, corecta aceste evoluții și ați spus acest lucru și astăzi uh, dar și înainte. Și dacă vrem ca acest lucru să se întâmple, trebuie să sprijiniți poziția Parlamentului în ceea ce privește bugetul și cadrul financiar multianual. Grupul uh, meu consideră că este foarte amenințător faptul că uh, ne îndreptăm în următoarea direcție. Uh, Uh, bugetul agricol ar urma să rămână neatins, fără niciun fel de condiționalitate ecologică, fără înverzirea PAC. Noi suntem de părere că fondurile de coeziune nu ar trebui să se modifice. Însă, fără, va avea totuși loc o reducere a bugetului fără uh, um, modificări la fondul de coeziune, fără modificări la PAC. Asta înseamnă că celelalte instrumente vor avea de suferit, uh, garanția pentru tineri uh, și așa mai departe, nu vor fi nici măcar posibile. Am, dacă mergem pe aceeași cale, am avea un buget european uh, din trecut. Tot ceea ce uh, ați spus astăzi uh, înseamnă că trebuie să acționăm în, domenia, uh, în domeniul agricol. Austria este un model în acest, uh, în acest domeniu dar ecologizarea, înverzirea uh, PAC propusă de către domnul Cioloș trebuie să fie sprijinită de către Austria fără ca agricultorii austrieci sau din întreaga Europa să aibă uh, vreo, uh, să trebuiască să aibă vreo teamă. În ceea ce privește energia nucleară, bun, suntem foarte de acord cu ceea ce ați spus. Testele de rezistență au apărut în finalul discursului dumneavoastră, însă până la urmă nu au fost adoptate în Consiliu. Apoi, directiva referitoare la standardele de securitate directiva referitoare la responsabilitatea în cazul uh, accidentelor nucleare. Uh, până la urmă, uh, nu facem progrese în acest domeniu și domnul Oettinger pare să nici nu vrea acest lucru. Sprijiniți-l un, un pic mai mult. Președintele, mulțumesc acum domnul Kellenen, în numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule cancelar Trebuie să-mi cer scuze în numele domnului Verhofstadt pentru că nu a vorbit despre ce a spus dumneavoastră, ci și-a petrecut tot timpul vorbind despre un discurs pe care nu l-a auzit al lui David Cameron. Dar uh, e tipic să ne așteptăm de la liberali uh, să facă așa ceva, să vorbească despre ceva ce nu s-a întâmplat. Auzindu-l astăzi pe domnul Verhofstadt, care a, a citat-o pe Margaret Thatcher, este foarte bine pentru că putem adăuga la acele perle de înțelepciune. Însă trebuie să avem o dezbatere serioasă despre viitorul Europei. O, criza din Europa trebuie văzută în integralitatea ei. și nu se, mă refer numai la rezolvarea problemei monedei euro, ci trebuie să recunoaștem că într-o piață globală Europa se confruntă cu provocări foarte mari care amenință viitorul nostru pe termen lung Trebuie să înțelegem opinia publică pe tot continentul și care este alarmată de direcția în care se îndreaptă Europa și nu e bine. Așa cum au arătat unii vorbitori, să considerăm că oamenii sunt ignoranți sau sunt populiști dacă oamenii nu mai au încredere în Uniunea Europeană, asta se întâmplă că foarte mulți în Uniunea Europeană și în Parlament nu mai au încredere în oameni, în popoarele europene. Este o atitudine care, după părerea mea, trebuie să se schimbe. Avem nevoie de o direcție nouă pentru Europa. Trebuie să articulăm un mesaj modern care să stabilească o viziune nouă a Europei. Vrem uh, ca cooperarea europeană să aibă succes, dar e nevoie de schimbări radicale în modul în care gândim și acționăm. Astăzi, Uniunea Europeană este la o răsc- cruce. Așa cum spunea Clive Crook nu de mult, proiectul european are probleme pentru că modelul unei uniuni din ce în ce mai apropiate s-a îndepărtat așa de mult de realitatea acelor pe care le doresc oamenii, așa cum s-a întâmplat în comunism. De aceea avem nevoie de un model nou, nu uh, de o uniune mai profundă, ci de o uniune mai flexibilă, mai practică. Cum putem atinge acest obiectiv? În primul rând să reacționăm la criză deschizând piețele, eliberând întreprinderile de intervenția statului. Putem să ne gândim la deficitul democratic dacă uh, recunoaștem ideea că statul național nu este un concept învechit, ci este baza un guvern, unui guvern legitim Trebuie să avem o adoptare practică de bun simț ca să rezolvăm problemele de bun simț și să nu ne permitem să fim conduși de ideologie. Și iată câteva locuri din care putem porni. O revizuire critică a achiului comunitar, a regulamentelor regul care uh, împovărează piețele și care costă mii de locuri de muncă. Uh, ideea de a reînvigora piața unică și să îndreptarea către o, către o economie digitală privatizarea bugetului Uniunii Europene pe astfel încât să adauge valori noi la concurența și competitivitatea europeană. Să deschidem comerțul cu Uniunea, cu Statele Unite, cu economiile emergente, care reprezintă creșterea în uh, lumea de astăzi. Domnule președinte, aceste reforme vor fi posibile numai dacă terminăm cu mentalitatea că noi politicienii avem răspunsurile la problemele tuturor. Pe lângă Margaret Thatcher, uh, mă bucur uh, să-l uh, perifrazez și pe Ronald Reagan. El spune, sunt în favoarea Uniunii Europene și sunt aici să ajut. Adesea, bunele noastre intenții au consecințe pe care nu le-am dorit. Este momentul să ne asumăm propria noastră responsabilitate ca să ajungem la creștere economică. Dacă Uniunea Europeană are un viitor de vibranță economică, noi pur și simplu trebuie să ne dăm la o parte. Domnule președinte, domnule cancelar, criza euro a pus capăt acestui idei că putem să continuăm ca și până acum. Avem nevoie de un mod model nou, nu o Europa a la carte și nici o Europa de, cu prima clasă și a doua clasă de state membre, ci toate statele trebuie să se adune în jurul pieței unice, toate statele se contribuie conform nevoilor și intereselor, toate valorile europene sunt importante, o Europa care să fie realmente unită în diversitate. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Kellenen. Are acum cuvântul din partea FD, domnul Helmer. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Văd că domnul cancelar înțelege o parte din problemele cu care se confruntă Europa, dar soluția domniei sale este mai multă Europa. Asta înseamnă triumful speranței asupra experienței și a prejudecăților ideologice asupra realității. Uniunea Europeană se află într-un declin pe termen lung. În 1990 aveam 30% uh, din PIB-ul global. Astăzi avem 20% din PIB-ul global și până în 2050 o să ajungem la 10% din PIB-ul global sau chiar și mai puțin dacă o să ne ținem de aceste ținte de emisii care uh, ne sperie. Îmi dați voie să vorbesc, domnule Verhofstadt? Îmi dați și mie voie să spun câte ceva? Uh, Motivul pentru acest declin nu este greu de găsit. În primul rând, Uniunea Europeană este o Uniune vamală, dar Uniunile vamale sunt un model comercial depășit din secolul XIX și nimeni în restul lumii nu mai vrea să-l folosească. În al doilea rând, acest sistem este și blocat de niște regulamente uh, extrem de stufoase care le sufocă efectiv. Uh, Până la urmă, asta ne-a costat cam 100 de miliarde de uh, lire pe an și asta doar în uh, Regatul Unit. În al treilea rând, avem o politică energetică care duce la cea mai scumpă energie din lume, ceea ce ne subminează competitivitatea și le face, face ca firmele energofage să-și mute afacerile în altă parte și uh, duce ca, și ajunge în așa fel ca pensionarii să fie în pragul sărăciei. Ați vorbit despre uh, de vânt, despre firmele eoliene, dar până la urmă nu s-a realizat nimic. Și în al patrulea rând avem și dezastrul monedei unice, care a fost descris de Lordul Lawson ca fiind cel mai, cea mai irresponsabilă aventură politică din uh, era post-război. Uh, să nu credeți că criza s-a terminat, pentru că nimic din ceea ce ați făcut nu va rezolva dezechilibrele majore între nord și sud. Va fi nevoie de mai multe uh, uh, soluții pe termen lung și transferuri fiscale din uh, nord către sud, ceea ce ar fi de neacceptat pentru contribuabilii nemți. Pentru că, până la urmă, această austeritate va fi uh, de neacceptat pentru contribuabil și UE s-ar putea dezmembra. Deja există o politică divizivă pentru Uniunea Bancară, ceea ce uh, face ca zona euro să fie despărțită de restul țărilor. Și în țara mea există o poziție din ce în ce mai mare față de calitatea de membru. Primul ministru uh, solicită repatrierea competențelor, dar aceste uh, solicitări nu sunt binevenite în Bruxelles și nu sunt nici pe placul contribuabililor. Votanții au înțeles că apartenența la UE ne face să fim mai săraci, mai puțin liberi și oamenii vor libertate, independență și democrație și pe bună dreptate au spus că ne-ar fi mai bine în afara UE. Mulțumim acum din partea GUE, doamna Țimăr are cuvântul. Domnule Verhofstadt, spune domnul președinte. Domnule Verhofstadt, poate doriți să ascultați acum pe doamna Țimăr. Nu am dorit să vă provoc, cum a făcut colegul meu de pe cealaltă parte, departe de mine așa ceva. Pe mine mă interesează foarte mult alte puncte. În primul rând, țin să-i mulțumesc domnului cancelar că a venit astăzi aici alături de noi. Venind astăzi aici, de fapt, uh, duceți la un eveniment foarte important. Sunteți un membru al uh, Consiliului European, veniți aici să discutați cu noi și doamna Merkel a făcut acest lucru în noiembrie, însă nu ni se pare că în Consiliu nu destui șef de guvern au înțeles faptul că Parlamentul European nu e o zonă în care se vorbește în gol hotărârile importante pentru Uniunea Europeană se pot lua doar împreună cu Parlamentul European, respectând Parlamentul European și ascultând argumentele pe care le are Parlamentul atunci când, de exemplu, se opune Consiliului. Noi nu suntem de acord cu faptul că cadrul financiar multianual trebuie redus, că fondurile structurale și de coeziune ar trebui să fie reduse. Toate acestea nu joacă niciun rol pentru guvernele naționale. Aceste fapte, fapte trebuie să fie schimbate și acest lucru putem să-l facem numai împreună. Înțeleg că venind astăzi aici, de fapt, ne faceți o, o ofertă și este de asemenea o invitație și pentru ceilalți membri ai Consiliului European. E un semnal transmis acestora. Ne dorim ca Uniunea Europeană să meargă mai departe și ne dorim să folosim metoda comunitară. Trebuie să spunem că democrația nu trebuie redusă în folosul economiei. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pe care o avem. Oamenii, indiferent în ce zonă a Uniunii Europene, sunt oameni, nu doar cetățenii Uniunii Europene, ci toți oamenii, migranții, refugiații, cei care aparțin unor minorități etnice, toți aceștia trebuie să aibă drepturile omului pe care noi le păstrăm aici în Uniunea Europeană. Vă rugăm să ne ajutați ca pe viitor drepturile omului și promovarea acestora în Uniunea Europeană să nu fie redusă. Nu acest lucru, acest lucru nu trebuie să țină de piața internă și regulile acestor, a, acesteia. Acum e anul cetățenilor europeni și de aceea e foarte important să le explicăm cetățenilor ce fel de drepturi au pe piața internă. Cred că aceasta ar trebui să fie abordarea noastră. Democrația trebuie să fie revitalizată și trebuie să-i asigurăm pe cetățeni că le ascultăm vocile. Pentru mine toate acestea merg mână în mână. Democrația, democratizarea Uniunii Europene, solidaritatea, Uniunea Europeană Socială, toate acestea sunt strâns legate între ele. Spuneți-le, vă rog, tuturor, vă spun și dumneavoastră, le spun și altora. Terminați cu politica de austeritate. Până și Comisia acum câteva zile ne-a spus că politica de austeritate nu este mijlocul prin care putem să ajutăm Uniunea Europeană să iasă din criză. Spuneți mai departe că lucrurile nu pot să continue așa, că tot ce e public, că tot ce aparține de stat se privatizează. Totul duce la un consens în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene, unde ne dorim mai mult în comun. Privatizare, liberalizare, bunuri publice, servicii publice, privatizarea sistemelor de asigurări sociale, asigurarea unui, unui standard minim ecologic, toate acestea sunt provocări. Dacă reușim să facem toate acestea, dacă măcar avem o viziune comună pentru noi, pentru Uniunea, Uniunea Europeană, atunci eu sunt convinsă că foarte mulți oameni ni, ni se vor alătura. Vor spune, da, ne dorim o asemenea Uniune Europeană. Nu ne dorim mai puțin, ne dorim mai mult. Și acesta ar fi un prim exemplu și anume cum va arăta următorul cadru financiar multianual și fondurile structurale și de coeziune. Mie mi se pare absurd următorul fapt. De exemplu, în Bundestagul german, grupurile politice vor să se opună programelor de ajutor ale Uniunii Europene pentru statele aflate la nevoie. Eu cred că așa ceva nu e deloc bine și nu face bine nimănui și de aceea vă rugăm să ne sprijiniți astfel încât să înlăturăm cauzele adevărate ale crizei. Domnul președinte, acum are cuvântul domnul Martin die kritik als publikation hat uns zusammengebracht. Critica ne-a adus împreună. Și critica nu ne va duce, nu ne va despărți acum unii de ceilalți. Vrem să facem mai multe. Am ascultat discursul tău și acest lucru vreau să îl spun. Europa trebuie să fie criticată, știm acest lucru. Pe timpuri de crize însă știm mai bine că avem nevoie de mai multe din partea Uniunei, Uniunii Europene și nu doar să luptăm împotriva acestor critici împotriva noastră. Domnule cancelar, ne-ați vorbit foarte mult despre solidaritate. Mulțumim! Însă, anul trecut, a existat prea multă solidaritate cu băncile și prea puțină cu cetățenii. Nu vorbim doar de lupta împotriva datoriilor, ci despre faptul că acum ar trebui până la, până la urmă să atacăm puterea băncilor. S-a tot vorbit despre too big to fail, de băncile din uh, zona gri, unde vorbeam de foarte multe milioane de euro. Observăm, observăm că acum um, datoriile se află la băncile centrale. Am doar un minut timp de vorbire, iar în final vreau să spun că un alt punct de abordare ar fi următorul. Să vă asigurați de participarea cetățenilor, pentru că așa vom ajunge să fim o uniune a cetățenilor și nu doar o uniune bancară. Domnule cancelar, vă rog. Va trebui să înțelegeți că vă mulțumesc pentru discuția avută până acum, dar nu voi putea să intru în detalii. Cu toate acestea, aș uh, dori să ating două puncte în timpul scurt pe care am la, îl am la dispoziție. În primul rând, pentru domnul Kelman, care ne-a vorbit despre flexibilitate. Știți, flexibilitatea pentru un lucru nedrept e rea și flexibilitatea mână în mână cu onestitatea duc spre un drum bun. Și atunci ajungem la următoarea întrebare. Cum arată această flexibilitate în sistemul nostru economic? Cum ar avea sens? Ar avea sens dacă ne-am asigurat că structurile sunt reformate, că există un potențial de economie, o reducere a poverii administrative. Însă nu putem vorbi despre flexibilitate atunci când unii, în criza aceasta financiară, își asumă riscuri pe care până la urmă trebuie să le plătească cetățenii. La, o asemenea, la un asemenea tip de flexibilitate putem să renunțăm. Vorbim de un amestec între regulamente, linii directoare și așa mai departe, care trebuie să garanteze corectitudinea. Dar e vorba și o decidere pe care trebuie să ia fiecare înaintea riscului. Dacă poate plăti singur ceva prin bănci, printr-o insolvență, prin dezvoltări utilioare. În aceste, toate aceste domenii să controlăm, ei bine, cred că și aici flexibilitatea nu e răspunsul. Domnului Helmer vreau să-i spun următoarele. Opoziția împotriva Uniunii Europene într-un stat se regăsește în următoarele. Doar când se încearcă toate eșecurile de la nivel național să fie aruncate în cârca Uniunii Europene. Însă nu trebuie să îi subapreciem pe cetățenii europeni. Aceștia știu foarte bine că e nevoie de îmbunătățire atât la nivel național cât și la nivelul Uniunii Europene. și știm că, în general, minciuna are picioare scurte. Domnul Giefer Hofstadt a vorbit și el de faptul că ne aflăm într-o controversă, mă aflu într-o controversă cu colegul meu, domnul Cameron, și cred că e o chestiune de onestitate. Unde trebuie să recunoaștem faptul că suntem pe niște piețe comune care se dezvoltă împreună. Vreau să vorbesc acum și despre competitivitate. Aceasta poate să fie crescută dacă tinerii sunt educați, formați mai bine și de aceea eu țin foarte mult la formarea profesională și la garanțiile pentru tineri. Concurența poate fi crescută dacă suntem mai inovatori. E o temă dificilă cu toții știm că atunci când vorbim de instrumente de cercetare și cercetare comună europeană, ei bine, avem foarte multe de făcut, mai ales în acest context, astfel încât să avem finanțele de care avem nevoie. Politica concurențială poate să fie consolidată și dacă ce mic devine mai mare și dacă avem o abordare europeană comună. Trebuie să putem face față concurenței la nivel global, unde poate lucrurile nu stau exact la fel. Noi avem un alt fel de model, un model democratic în ceea ce privește creșterea com- concurenței. Nu putem să spunem că prin reducerea salariilor se ajunge la o creștere a competitivității. Așa ceva nu merge mână în mână cu modelul democratic al Europei, pentru că îi pierdem pe cetățeni. Și eu consider că trebuie ca competitivitatea să meargă mână în mână cu modelul democratic al Europei. Mulțumim, domnule Feynman. Trecem din nou la grupurile politice. Mm, Răspunsurile dumneavoastră vor fi trecute în protocol pentru colegi. Acum are cuvântul domnul Caras. Stimate domnule cancelar, doamnelor și domnilor, E foarte important faptul că dumneavoastră ați venit astăzi aici în Parlamentul European. Noi salutăm acest semnal pe care ni-l trimite cancelarul Austriei, nouă și Uniunii Europene. Veți înțelege când spun că eu sunt bucuros că vă aud vorbind tot mai mult pentru și nu împotriva Uniunii Europene, în loc să trimiteți scrisori în presa împotrivă. Contextul în care ne aflăm acum este unul foarte interconectat. E interconectat cu faptul că suntem o țară membră a Uniunii Europene. Viitorul Uniunii Europene este strâns legat de viitoarea dezvoltare a democrației europene și de aceea vă rog, Implicați-vă cât puteți astfel încât să avem în curând un document în, în legătură cu viitorul Europei. Vă rog să vă angajați astfel încât întâlnirile la nivel înalt să aibă o finalitate. Aș dori să vă mai spun și că viitorul Europei, privit prin prisma globalizării și a crizei, ține de următoarele. Dacă vom fi în stare să facem următorul pas spre integrare sau nu și dacă vom putea să avem o dezbatere deschisă și mai deschisă cu cetățenii. Austria ar putea și ar trebui să facă acest lucru mai mult decât în ultimii ani din considerente istorice, din motive geopolitice și pentru economia socială bună, Austria ar trebui să fie motorul următorului pas de integrare. Ar trebui să fie o putere pentru viitorul Europei mai ales când vorbim de a aduce Europa mai aproape de creierele și inimele cetățenilor. Bugetul nu ar trebui să fie să plătim mai, puț- să plătim mai puțin, să primim mai mult. Mă bucur că ați vorbit și despre agricultură și dezvoltarea rurală, însă e suficient? Nu. Uniunea Europeană trebuie să primească toți banii de care are nevoie, astfel încât să-și ducă la îndeplinire țelurile și proiectele. Și mai am un singur punct. Conform sondajelor europene, vedem că e trist că Uniunea Europeană, care are o răspundere internațională în ceea ce privește apărarea, e de, mul- e de multe ori într-un cont de umbră. În Austria cetățenii nu sunt atât de convinși de Europa. E nevoie de un nou consens în întreaga Uniune Europeană, astfel încât toți cetățenii să se simtă ca făcând parte din Uniunea Europeană. Și politicienii să nu poată să joace pe alte cărți și anume naționalismul să fie mai puternic decât spiritul european. Președintele, mă gândeam, ai fost, uh, am fost uh, foarte darnic cu timpul acum, pentru că avem foarte mulți europarlamentari austrieci care doresc să iau cuvântul, dar stăm puțin în urmă cu timpul. Acum are cuvântul domnului Lightfried, care este cunoscut pentru faptul că reușește să se încadreze în timp. Mulțumesc, domnule președinte, mă voi strădui, cum o fac întotdeauna. Colegul Helmer ne-a vorbit despre evaziune fiscală. Și cred că nu putem aștepta să vedem când primim un răspuns în acest sens. Domnule cancelar, ieri un coleg italian, înainte să veniți dumneavoastră, mi-a spus e bine că vine domnul Feynman. E bine pentru că vine într-un timp tulbure în Consiliu. Și pot să-mi închipui că, cum arată situația majoritatea în Consiliu acum, nici la noi nu e întotdeauna ușor, dar cred că lucrurile sunt foarte dificile acolo. Cred că e bine că ați venit astăzi aici alături de noi. Și cred că trebuie să ne asigurăm că va exista dreptate, să ne asigurăm că există dreptate, echitate socială. Toate aceste lucruri le putem face doar împreună, nu singur, nu la nivel național. Și de aceea așa trebuie să procedăm și să rezistăm dacă nu avem o mare problemă. Cred că cea mai mare problemă cu care ne confruntăm acum e șomajul în rândul tinerilor. Nu e nimic mai rău decât să avem tineri fără perspective. Tineri care sunt pregătiți foarte bine, știu totul și dintr-o dată se trezesc pe străzi și această provocare, deși în Austria avem niște modele bune de a face față acestor probleme și guvernul face eforturi, totuși și această problemă o putem depăși numai împreună astfel încât să le oferim tinerilor o perspectivă de viitor. Pentru toate aceste lucruri în comun, nu e de ajuns doar să discutăm aici. Trebuie să implicăm și pe cetățenii europeni. Trebuie din nou să fie entuziasmați de Europa. Trebuie să trezim acest entuziasm. Cred că acest lucru e foarte important și de aceea trebuie să luptăm împotriva celor care sunt împotriva Europei, celor care sunt împotriva Europei, acelor care spun să iasă cei slab din zona euro și așa mai departe. Un eșec al monedei euro ar fi catastrofa cea mai mare pentru Europa de la al doilea război mondial și de aceea trebuie să acționăm, pentru că afectați nu sunt cei care se ocupă cu speculațiile, ci cetățenii care trebuie să lucreze și pe care trebuie să îi sprijinim sprijinim. Stimați colegi, domnule cancelar, cred că ne aflăm pe calea cea bună. Ceea ce putem să facem noi împreună e mult mai mult decât suma puterilor noastre individuale și cred că acesta ar trebui să fie motoul nostru, să mergem în continuare în această direcție și să facem ceea ce este corect pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Lightfried, și acum din partea liberalilor are cuvântul uh, doamna Bergman. Mulțumesc, domnule cancelar. Sper că puteți să-i motivați și pe ceilalți șefi de guvern să intre într-o dezbatere cu noi, pentru că e foarte important pentru dezvoltările viitoare. Austria face eforturi foarte bune și cred că are o poziție bună în ceea ce privește statele membre ale Uniunii Europene și mă refer aici la șomajul în rândul tinerilor și așa mai departe. Vreau să vă reamintesc de următoarele. De faptul că există foarte multe să sărăcie în toată Europa. Există un șomaj foarte mare în rândul tinerilor și trebuie să acționăm, să facem niște pași durabile în acest sens și ajung astfel la cadrul financiar multianual. Faptul că vă doriți reduce pentru, toți, eu, pentru tot, eu cred că e foarte bine. Da, să luați acești bani pe care să investiți pentru niște soluții în ceea ce provește rezolvarea problemei șomajului în rândul tinerilor. Nu se poate ca tineri bine pregătiți să nu aibă un loc de muncă. Ne-ați spus în discursul dumneavoastră că vă aflați la conducere acum vă rugăm să ne conduceți pe toți împreună cu ceilalți șefi de guvern în direcția cea bună, într-o direcție durabilă. Și acest lucru îl putem face doar prin colaborare. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Vertman. Acum, din partea verzilor, doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte, domnule cancelar, și eu mă bucur că ați venit astăzi în Parlamentul European pentru a discuta cu noi și spun fără niciun fel de ironie faptul că am ascultat uh, foarte, am fost foarte atentă la parcursul dumneavoastră până când ați ajuns uh, un adevărat european. Vă mulțumesc pentru toate acestea și sper să rămâneți pe aceeași cale și cred că discursul pe care l-ați ținut astăzi merge în direcția cea bună. Ați vorbit foarte clar, vă respect. Ați vorbit de Europa Socială, de garanțiile pentru tineri și discutăm acest subiect și în această săptămână în Parlamentul European. Au spus și alți colegi de-ai mei, aceste garanții pentru tineri la nivel european vor funcționa doar dacă există fonduri crescute. În Fondul Social European nu există fonduri pentru acest domeniu și de aceea vă rog și pe dumneavoastră ca Austria să fie de acord cu pactul împotriva evaziunii fiscale și împreună cu Luxemburgul să nu mai boicoteze acest document și să fie spuse foarte clar numele acelor evazioniști fiscali care au conturi în aceste state. Numai așa poate să crească bugetul european. Avem nevoie de această inițiativă din partea dumneavoastră, domnule cancelar. Știți că uh, Parlamentul European are trei locuri în Consiliu și a cerut Consiliului ca împreună cu Parlamentul European să conceapă un plan Majoritatea dintre noi am fost de acord, dar nu chiar toți. Sper că și în Consiliu va fi pusă în aplicare această inițiativă, să vedem exact care sunt costurile și apoi să facem următorii pași spre viitor. Vă mulțumim, președintele. Mulțumim. Are acum cuvântul domnul Paxas. Pone kancleri, pirmininke, kolegos. Mulțumesc, președinte, dragi colegi. Nu cred că este un moment mai bun decât astăzi uh, să susținem ideea Europei Unite. Nu putem să ignorăm acest lucru, pentru că altfel o să ajungem la un punct la care ambițiile noastre de a fi o comunitate puternică independentă și unită ne vor uh, duce la divizare dacă lăsăm ca dorința, dorința individuală de a fi mai puternici decât alții să ne domine și dacă lăsăm deciziile doar la mâna celor puternici. Nu putem să continuăm să creăm uh, o comunitate de state egale și alte state care sunt mai egale decât celelalte suntem uh, zguduiți de o febră economică și politică uh, și de șomaj și suntem în continuare incapabili să ne hotărâm încotro trebuie să meargă Europa și cum trebuie să ajungem unde trebuie să ajungem. Uh, Uniunea Europeană este formată din națiuni egale, libere și independente și cu cât vom discuta mai mult despre federalizare, cu atât oamenii vor fi mai inclinați să părăsească această Uniune. Mulțumesc, domnul Mălțăr. Există un scepticism foarte mare împotriva Uniunii Europene. Foarte mulți oameni sunt dezamăgiți și sunt nervoși, spun că există un deficit de democrație, în Uniunea Europeană lipsește transparența și foarte mulți au impresia că Uniunea Europeană nu se ocupă de problemele lor, ci se ocupă de problemele ei. Trebuie să ținem cont de toate acestea. Ne dorim o mai bună informare, să știm exact care sunt și uh, punctele plus și minus ale apartenenței la Uniunea Europeană. Aceste cuvinte nu sunt ale mele, nu sunt al unui populist de dreapta. Sunt niște vorbe care au fost citate deja de două ori dintr-un ziar important din a, Austria și dumneavoastră ați trimis această scriere spre ziar acum doi ani. Uh, lui David Cameron îi se spune că cuvintele sale sunt cu totul diferite acasă, ei bine, și în cazul dumneavoastră acest lucru este valabil. Trebuie să vă hotărâți, domnule cancelar, vă doriți să vă sprijine cetățenii europeni sau eurocrații, pentru că acest lucru putem noi să îl conchidem din cele spuse astăzi. Mulțumim, acum are cuvântul domnul Kellam. Președinte. Domnule președinte, viitorul Europei înseamnă ceva practic. Și în primul rând, trebuie ca politicile noastre comune să fie luate în serios. Pentru că alegerea nu este între o Europa federală și o Uniune Europeană a statelor uh, naționale, ci este o dominare a intereselor comune, o prevalență a intereselor pe termen scurt la nivel național. Uh, politica comună de apărare, politica de securitate, de energie, de uh, securitate cibernetică și piața unică și realizarea um, Uniunii Monetare și Economice, acestea reprezintă viitorul Europei. Nu e o utopie, este uh, la îndemâna noastră. Este o problemă de voință politică. Asta lipsește. Și mai mult este și o problemă de mentalitate. Pentru că una este să ne uităm la instituții ca uh, niște agenți care oferă bunăstare și alta este să considerăm că suntem coproprietari ai statelor noastre și ai Uniunii Europene și deci că avem co-responsabilitate. Nu trebuie să punem răspunderea pe umerii aleșilor, ci să facem un efort să ne schimbăm noi înșine. În ultimii patru ani am văzut cel puțin două lucruri. Criza financiară își are rădăcinile într-o criză a valorilor și a atitudinilor morale, în primul rând. În al doilea rând, modelul din ultimii 30 de ani nu va fi unul durabil și tocmai de aceea schimbarea de mentalitate și asumarea responsabilității sunt extrem de importante. Cealaltă opțiune ar fi uh, noua lume a uh, lui Adolf Huxley. Domnul, doamna Perez, pe numele socialiștilor, mă scuzați. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule cancelar, în ce privește chestiunea socială, Austria ne-a oferit baza unei foarte bune propuneri la nivel european cu garanția pentru tineret. Vă mulțumesc pentru această inițiativă. Bănuiesc pentru acest, uh, acest proiect care a putut fi dus la nivel european și sper că la conferința de la Dublin a UNESCO această propunere va putea deveni una europeană realmente, ca în cele patru luni uh, care urmează, mulți tineri aflați într-o situație dificilă să găsească o soluție, însă ea trebuie finanțată și propunerea Comisiei se bazează în mare parte pe mobilizarea Fondului Social European. De dragul coerenței ne așteptăm de la noastră ca la dezbaterile privind uh, perspectivele financiare multianuale să propuneți o imunizare a Fondului Social European la un nivel de 29% din uh, fondurile de coeziune, deci sume de care nu vor putea fi reduse pentru a permite o mai bună finanțare a solidarității uh, europene. Și în acel spirit de solidaritate trebuie ca grecii, de exemplu, să-și poată reconstrui baza fiscală și pentru asta Jean-Claude Juncker, când a venit acum câteva zile să ne spună la revedere, a spus că speră că germanii vor putea ajuta pe greci astfel încât uh, grecii care în mod puțin patriotic își ascund uh, fondurile să fie descoperiți. Noi Uh, vrem ca această acțiune de solidaritate să se manifeste la nivel european și pentru asta trebuie să facem să progreseze directiva privind fiscalitatea și știți că aici țara noastră are un rol absolut critic de jucat pentru ieșirea din acest impas și ca să putem uh, să trecem de la cuvinte la fapte începește solidaritatea, așa cum are nevoie, de exemplu, Grecia are nevoie să vadă că la nivel european se acționează pentru a ajuta. Mulțumesc și uh, curaj! La. Are cuvântul domnul Stadler din partea neafiliaților. Domnule cancelar, da, politica internă se face acasă. Există diferențe între ceea ce au făcut miniștrii de finanțe în acest sens. Apoi, ce ați făcut dumneavoastră? Ce s-a întâmplat cu această criză? Există riscul care acum a ajuns la cetățenii europeni. Există datorii foarte, foarte mari. Nu am reușit să rezolvăm nimic. Avem un șomaj record în Spania, Portugalia, peste 20% dintre tineri. Nu trebuie să mai repet acum cifrele. Creștere zero, o politică a datoriilor, avem o uniune bancară foarte slabă speculanții nu au, nu au de ce să se teamă și nu există niciun fel de participare a sistemului privat. Deși li s-a promis o situație mai bună cetățenilor europeni, vedeți că acum situația nu e mai bună, li s-a promis uh, de asemenea că nu va mai exista evaziunea fiscală, însă vedeți cum stau lucrurile și aici. Există miliarde de euro datorie, țări care se află în criză de ani, acum primesc acești bani, dar fără să se fi găsit acolo vinovații, fără să fi avut loc o reformă structurală în acele locuri sau să fi fost fost aliniate bugetele. Domnule cancelar, același lucru l-am fi putut face și dumneavoastră și noi și nu ar fi trebuit să veniți până la Strasburg să ne spuneți acestea. Are cuvântul acum domnul Milan Mon. gracias, señor canciller federal. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule cancelar, pentru aceste vorbe de solidaritate și pentru observațiile noastre legate de viitorul uh, Europei. Într-adevăr, este un viitor mai uh, puțin cert decât anul trecut și deciziile luate de Banca Centrală ne-au permis totuși să depășim problemele pe care le-am avut, dar ceea ce am făcut nu este suficient. Avem nevoie de mai multe reforme naționale și trebuie de asemenea să avem o uniune fiscală uh, la același nivel ca Uniunea Monetară și să corectăm asimetriile pe care le-a scos la lumină această criză documentul celor patru președinți trebuie să fie susținut și, bineînțeles, are și susținerea uh, guvernului din Spania și sunt de acord, domnule cancelar, cu necesitatea uh, ca opinia publică și în special tinerii să susțină uh, procesul de integrare uh, europeană, dar asta se va face doar dacă vom uh, reuși să ieșim din criză și dacă suntem priviți ca parte a soluției și nu ca parte a problemei. Exact asta este discuția pe care trebuie să o avem. Trebuie să ieșim din criză și un alt argument pentru a justifica integrarea europeană este noua lume multipolară și interdependentă în care ne mișcăm. Această lume, așa cum a subliniat și uh, Barroso, aici uh, dimensiunile contează și uh, Statele Unite ale Europei vor fi mai puternice, altfel vom deveni irelevele irelevanți. Viitorul Europei are nevoie de mai multă solidaritate. Mulțumesc! Ieri. Domnul Gualtieri. Președinte, signor Cancellieri. Mulțumesc, domnule președinte, domnule cancelar, să discutăm despre viitorul Europei înseamnă să uh, răspundem la două întrebări. Modelul uh, social uh, european este el o povară sau o resursă în lupta uh, și competiția globală? Și în al doilea rând, e nevoie de uh, Uh, o Uniune de State sau de construcția unui adevărat uh, guvern democratic european. Noi răspundem da la ambele întrebări și uh, vedem că și cuvintele noastre merg în aceeași direcție. O Europa a stabilității, a creșterii, a solidarității și a democrației. Austeritatea oarbă nu va duce la responsabilitate fiscală disciplina bugetară europeană uh, definită prin codecizie trebuie să fie dublată de creștere și coeziune socială, creștere economică și coeziune socială. Numai așa vom avea un bilanț, uh, de, de aceea trebuie să avem un buget european bazat pe surse proprii, un fond de uh, garantare a datorilor și o consolidare fiscală prietenoasă cu creșterea economică care să folosească politici anticiclice și să nu penalizeze investițiile publice. Pentru asta e nevoie de un puternic pilon social, plecând de la Uh, realizarea și de la finanțarea adecvată a garanției europene uh, pentru tineri care în Austria funcționează atât de bine. Domnule cancelar, vă mulțumesc pentru prezența și cuvintele noastre. Suntem siguri că în următoarele câteva luni uh, lupta pentru definirea unui pact social european și a unei adevărate Uniuni Economice și Monetare Europene pot conta pe susținerea dumneavoastră. Zvolski. Mulțumim din partea PP, domnul Sarius Volski, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, welcome for you. Stimate domnule cancelar, vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră față de Europa, dar mă așteptam la mai multe în ceea ce privește viitorul arhitecturii europene, venind de la o țară care este între un membru al zonei euro și un non-membru. Uh, Dumneavoastră v-ați adresat uh, statelor membre care uh, sunt în uh, zona euro, dar celelalte nu au vorbit deloc despre pericolul unei Europe cu două viteze. Și uh, iarăși nu au vorbit despre diviziunea din Europa. Asta ar trebui să fie o îngrijorare pentru Austria, pentru că Austria întotdeauna a susținut uh, dimensiunea centrală europeană a Uniunii Europene. Salvarea zonei euro n-ar trebui să se facă pe seama um, diviziunii și divizării între statele membre. Ați început discursul dumneavoastră vorbind despre contribuitori neți. Și dați-mi voie să spun că nu-mi place acest termen, pentru că fiecare contribuitor net este o țară bogată și o țară bogată, prin definiție, este și uh, o țară beneficiară a uh, spațiului comercial unic. Noi nu trebuie să avem uh, o diviziune interinstituțională între zona euro și celelalte și nu vrem ca um, forța de gravitație să fie una centrifugă și să împingă celelalte state spre periferie. Tocmai de aceea întotdeauna am uh, vorbit despre propunerile de a reforma comisii uh, în care să conțină doar membrii ai zonei euro și am respins și ideea unui buget uh, special pentru zona euro. În Uh, la final domnul Brock pentru PP. Sară. Domnule președinte, domnule cancelar, stimați colegi, și eu aș vrea să spun că am uh, citit și eu articolele despre care s-a vorbit astăzi aici. Am ascultat și discursul de astăzi a domnului cancelar și mă bucur că domnul cancelar a vorbit despre solidaritate, creștere, uh, concurență și toate celelalte puncte. Le-a dus pe toate sub un numitor comun. Cred că acest, aceasta este calea de urmat și cred că toate acestea vor reieși în următoarele luni când vom discuta în continuare despre um, în discuțiile despre cadrul financiar multianual. Vreau să continui cele spuse de domnul Sarius Volski. Piața internă înseamnă că și îndatoririle de pe piața internă trebuie să revină tuturor. Acesta este discursul pe care îl așteptam vine de la David Cameron și acest lucru înseamnă că euro este moneda celor 27, nu 25, acelora care nu au opțiunea de opt-out. Trebuie să vedem totul ca fiind o chestiune comunitară. Trebuie să ne asigurăm că metoda comunitară, trebuie să fim conștienți de faptul că metoda comunitară, comunitară va fi distrusă și, și Uniunea Europeană dacă mergem în același sens. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Brock. Are cuvântul acum domnul cancelar. Stimate domnule președinte, aș dori încă o dată să mulțumesc pentru discuția avută dar aș dori să spun ceva unde am o părere diferită față de majoritatea europarlamentarilor și acelora din Consiliul European. Avem păreri diferite și avem discuții foarte multe. Dar cel puțin noi venim aici și dacă mă uit la acest sector, le mulțumesc acelora care sunt aici, le mulțumesc pentru că sunt aici, pentru că un dialog cu, uh, un dialog cu europarlamentari este foarte interesant. De aceea le mulțumesc acelora care au făcut efortul de a veni astăzi la această discuție. Este o onoare foarte mare pentru mine, domnule președinte, că am fost invitat aici. Aș dori să subliniez în special două puncte. În primul rând, divizarea în Europa. Și eu sunt convins de faptul că exact un stat ca Austria, care are are legături politice, actuale, culturale, cu foarte multe state membre noi și și relații economice, are o îndatorire specială. Iar dumneavoastră, domnilor europarlamentari, ați vorbit despre acest fapt. Cum putem noi să ne implicăm astfel încât să nu ajungem la o Europa cu două viteze? E clar, moneda unică este o categorie importantă. Eu sunt pentru această Europa comună, însă pentru această Europa comună trebuie să spun și cele spuse de David Cameron o Europa, com, o, o Europa comună trebuie să aibă aceeași viteză. Nu trebuie ca unii să rămână în urmă și să împiedice pe ceilalți să avanseze. O Europa comună înseamnă exact ca toți să aibă aceeași viteză și pentru acest lucru toată lumea trebuie să meargă în aceeași direcție. Eu sunt convins că acest cadru financiar multianual va duce la multe, multe discuții. Dar dacă se va face măcar un mic pas înainte, atunci vom vedea exact unde ne aflăm. Cu ce ne ajută dacă vorbim despre investiții, despre combaterea șomajului, când toate acestea suntem de acord, dar nu avem mijloacele pentru a face toate acestea. De aceea eu cred că e nevoie de un rezultat în ceea ce privește cadrul financiar. Și aceia care încă nu se mișcă, nu se implică în această discuție, trebuie să fie antrenați, trebuie să-și facă auzită vocea, pentru că niciun rezultat e cel mai prost răspuns pentru cetățenii europeni. Trebuie să punem mâna pe probleme, să luăm deciziile importante pentru Europa și să arătăm că democrația poate să ducă la rezolvarea problemelor. Avem nevoie de toate aceste rezultate și răspunsuri. Mai doresc și să vorbesc și despre punctul atins de domnul Stadler. Să ne închipuim pentru un minut că unele state membre ar fi dat, intrat în insolvență anul trecut. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, atunci probabil că unele companii financiare care înainte de criză sau și, măca, și pe timpul crizei au, au avut foarte multe câștiguri ar fi fost afectate, ar fi afectat cetățenii, ar fi afectat cetățenii care au nevoie de ajutor și de sprijin și ar fi afectat de asemenea și speranța, speranța cetățenilor europeni pentru un viitor comun. Toate acestea ar fi fost afectate. De aceea eu sunt mândru că nicio țară nu a intrat în insolvență. Da, s-au luat măsuri, câteodată prea târziu, însă acest lucru a fost făcut din această discuție care a avut loc astăzi și în ceea ce privește evaziunea fiscală și tot ce ați spus dumneavoastră, toate acestea mi le-am notat și le voi ține minte. Vreau să știți că într-o colaborare între instituții și sunt convins de acest fapt, fie că vorbim de Comisia Europeană, de celelalte instituții, în special de Parlamentul European, dar și de șefii de guvern, E foarte important să avem o soluție comună, o metodă comună, astfel încât să ajungem la concluziile potrivite de pe urma acestei crize financiare. Ne dorim o Europa unită, nu doar noi, ci și cei de la început, ne dorim ca pe viitor să le putem spune tinerilor că noi ne-am adus aportul pentru o Europa mai bună. Vă mulțumim, domnule cancelar Feynman, pentru cuvintele dumneavoastră. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru dezbatere și cu aceasta închidem dezbaterea.